everyone. If you want to take your seats, then maybe we can press. Bună ziua, cred că putem să începem. Deja avem o întârziere de 10 minute de la ora prevăzută pentru începerea ședinței din această după amiază. O să mă... O să trec direct la primul punct de pe ordinea de zi și voi avea niște anunțuri mai, de, mai târziu. Așadar, începem cu audierea candidatului pentru funcția de director executiv ECA, uh, Agenția Europeană a Produselor Chimice. Uh, ECA este în uh, centrul atenției noastre. Astăzi dimineața a fost audierea și acum continuăm cu această discuție. Vă reamintesc Vă reamintesc că directorul executiv va fi numit de bordul de conducere pe baza unei liste de candidați făcută de comisie după un apel pentru exprimarea interesului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în alte periodice. Se va numi pe baza uh, meritelor și uh, experienței relevante în domeniul uh, produselor chimice, siguranță chimică, reglementare, Înainte să fie numit, candidatul selectat de Consiliul de Conducere va fi intervievat de către Parlamentul European. Și, practic, de asta ne aflăm astăzi aici. Să îl ascultăm pe candidatul nostru, domnul Björgen Hansen, care a fost selectat de către uh, Consiliul de Conducere pe 28-29 septembrie. Domnul Hansen a fost uh, șef de unitate, s-a ocupat de substanțe chimice sustenabile în directoratul B, DG Environment, în Comisia Europeană din 2012. Dacă va fi numit, mandatul său va avea 5 ani. Așadar, mai întâi dau cuvântul domnului Hansen ca să ne facă o declarație introductivă, 10 minute, și după aceea vom avea prima rundă de întrebări câte 5 minute, coordonatorii, și după aceea o a doua rundă de întrebări, ceilalți membri câte trei minute. Și la sfârșit, desigur, din nou o declarație, o intervenție a candidatului. Așadar, domnule Hansen, suntem nerăbdători să vă ascultăm. Nu voi anticipa, dar poate vă veți referi și la viitoarea cooperare cu Comisia Envia Parlamentului European. Deci aveți 10 minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, estimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor. Mă bucur foarte mult că mă aflu aici, în fața dumneavoastră, pentru a face această declarație și sunt nerăbdător să vă răspund la întrebările și, și să avem o discuție și să colaborăm în viitor dacă uh, decizia va fi de, uh, de numire în funcție. Mm, am câteva cuvinte introductive despre mine, apoi voi explica puțin care sunt motivațiile mele de ce este o, un post pe care doresc să-l ocup și de ce cred că am competența să-l fac și de ce sper că voi obține încrederea noastră ca să îndeplinesc acest, această sarcină. Sunt danez de naționalitate, dar am uh, dus o viață europeană N-am trăit în Danemarca decât 11 ani, 13 ani în Italia și 13 în Belgia și alți 11 în Statele Unite, 2 în Germania, un an în Finlanda. Dacă adăugați toate aceste cifre, aflați cam ce vârstă am. Sunt uh, om de știință, am fost educat în Statele Unite până la nivelul de master am o licență în matematică, în modelare matematică și de asemenea am un, uh, o licență în economie și un master în modelare matematică și un uh, doctorat de la Universitatea Tehnică din Eindhoven în matematică, teoria probabilităților fiind uh, titlul complet de fapt. Am avut o mică, o scurtă carieră academică, după aceea am lucrat la comisie timp de 26 de ani uh, pe substanțe chimice. Jumătate de carieră pe partea tehnică și științifică și cealaltă jumătate pe partea de politici. Și ăsta este motivul principal pentru care am uh, aplicat pentru acest, uh, acest post, pentru că pasiunea mea este inter, interfața dintre știință și politici. Asta mă fascinează. Și în domeniul Uh, substanțelor chimice nu te plictisești niciodată. În fiecare zi apare o nouă provocare, o problemă pe care reușești să o rezolvi și asta este o motivație extraordinară și de aceea chiar și în comisie am rămas timp de 26 de ani făcând mai mult sau mai puțin uh, uh, lucrând mai mult sau mai puțin pe aceleași subiecte având uh, această fascinație, cred că am și competența necesară, pentru că am văzut și partea de politici, partea tehnică, partea științifică din uh, anii petrecuți în uh, Centrul Comun de Cercetare și NICA și din anii mei de aici la Bruxelles. Deci știu cum să fac legătura între știință și politici funcționale și cum să folosești știința ca astfel încât politicile să funcționeze. Și cred că asta e unul dintre avantajele pe care și uh, capacitățile pe care le aduc în agenție. Am lucrat uh, și la nivelul lui, am lucrat și la nivelul OECD când am fost la Centrul Comun de Cercetare, am participat la majoritatea grupurilor tehnice OECD și am uh, făcut parte din grupul de lucru pentru Convenția de la Stockholm privind poluatorii organici persistenți și, în fine, aici, la Bruxelles, am fost șef de delegație pentru Convenția Rotterdam, Stockholm, Basel. Am fost de trei ori liderul delegației Uniunii Europene la acele negocieri. Cred că în toți acești ani am învățat să gestionez conținutul uh, muncii mele în diferite funcții, de la desk officer, team leader, uh, șef de unitate, director, RECA. Așadar, gestionând nu doar, uh, făcând nu doar managementul oamenilor, ci și managementul conținutului uh, de activitate. Cu aceste competențe sper că vă pot convinge că voi face față provocărilor care stau în fața ECA în următorii 5 ani. Proiectul european este întotdeauna plin de provocări interesante și în următorii 5 ani vor fi câteva. Agenda Uh, europeană pentru 2025, dar și Brexitul și uh, de asemenea nevoia de a ne asigura că în ECA competențele personalului uh, s-au acumulat în cei 10 ani de implementare a legislației și că pot fi, aceste competențe pot fi folosite în mod optim pentru viitor. Și, din nou, cred că Acolo e locul unde competențele mele pot fi cele mai utile atât dumneavoastră, Parlamentului, cât și colegilor din Comisie și mai ales uh, agenției și staffului ca să uh, ajut, să mă asigur că aceste competențe din cadrul agenției sunt folosite optim și sunt folosite pentru a avansa și mai mult cu implementarea legislației în domeniu aici în Uniunea Europeană. Cred că vă mai, mă voi opri aici, pentru că știu că nu avem foarte puțin, uh, că avem, uh, nu avem foarte mult timp. Mă opresc aici, nu folosesc tot timpul. Mulțumesc foarte mult, domnule Hansen. Începem uh, prima rundă de întrebări. O întrebare de un minut, răspuns de două minute și o întrebare de follow-up pe același subiect de încă un minut. E clar? Așadar, Începem cu Norbert Lenz în numele PPE, un minut. Și după aceea puteți să mai puneți o întrebare de follow-up. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Hansen, pentru că vă aflați în fața noastră în această după-amiază. N-am decât un minut, așadar voi trece direct la întrebare. întrebare referitoare la transpunerea regulamentului privind biocidele, un domeniu în care ca este implicat îndeaproape. Uh, Puteți să descrieți pe scurt procesul de autorizare, cum se autorizează un ingredient activ și care e procesul de autorizare la nivel european și, în al doilea rând, dacă autorizarea biocidelor la nivel național uh, ni s-a spus că presupune niște costuri foarte mari și dacă este așa, dacă într-adevăr uh, solicitanții au costuri mari și de asemenea costurile de dosar care ar fi acestea, uh, care ar putea să fie o problemă pentru IMM-uri în special. Cum ați caracteriza aceste lucruri? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Voi descrie mai întâi pașii generali prevăzuți în regulamentul biocidelor, care sunt similari cu cei din regulamentul privind pesticide și pe aceea mă voi referi la întrebarea legată de costurile pentru IMM-uri. Deci, uh, bio, pe, la biocide e, sunt două uh, stagii. Mai întâi aprobarea substanței active pe baza unor date uh, care să permită o evaluare a statelor membre. Este un stat membru raportor, sau state membre raportoare sunt mai multe, uh, și ele fac o evaluare pe care o trimit agenției și apoi aceasta este evaluată în Comitetul pentru Produse de Tip Biocid și atunci rezultatul este ori că substanța, ingredientul activ poate fi listat ca aprobat sau poate să nu fie aprobat. În această evaluare trebuie să existe o utilizare unde se poate demonstra că ingredientul activ poate fi folosit în mod sigur. Deci trebuie să fie descoperită o utilizare sigură și atunci substanța poate fi listată drept aprobată. Al doilea pas este aprobarea produsului și în uh, regulament intervine o diferență față de regulamentul privind pesticidele în sensul că există posibilitatea unui proces de aprobare la nivel european, dar există și posibilitatea de a merge uh, de la un stat individual la statul dacă nu există această variantă. Dacă această variantă a fost uh, uh epuizată, există posibilitatea de a clarifica uh, diferențele între diferite state membre printr-un mecanism de recunoaștere reciprocă și rezolvarea diferențelor. Procedural, așa funcționează lucrurile. Întrebarea noastră este dacă e o procedură costisitoare? Da. Și o procedură în față de care IMM-urile au avut anumite dificultăți? Da, așa se întâmplă, pentru că întotdeauna există o nevoie de echilibru între informațiile necesare pentru a asigura siguranța unei substanțe care, admite, care prin definiție este totuși periculoasă și pe altă parte, sigur, trebuie să ne asigurăm că nu se pun uh, poveri inutile pe umerii industriei. În acest caz există mecanisme atât în regulament cât și uh, în regulament care permit uh, împărtășirea datelor și reducerea costurilor, dar ECA, evident, joacă un rol foarte important în oferirea de orientări și de asistență tehnică companiilor care să le permită să îndeplinească uh, cerințele legale cât mai uh, ușor. Mulțumesc. Întrebare de follow-up, domnul Linz? Nu. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, doamna Tali, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Hansen. În această dimineață am avut audiere, după cum știți, și știu că transparența este una dintre uh, unul dintre lucrurile care vă sunt foarte importante și despre asta vreau să vă vorbesc. Spun asta pentru că eu cred că întreaga discuție care are loc uh, începește clasificarea glifosaților va avea un impact pe termen lung asupra funcționării ECA. Și mulți oameni consideră că întregul proces este uh, lipsit de transparență și că agențiile europene ar putea face lucrurile mult mai bine. O problemă fundamentală este că agențiile europene depind de studiile făcute de industrie. A fost menționat și în această dimineață acest lucru. ECA nu poate cere studii independente, industria oferă studiile sale și ECA le examinează. Cum intenționați să schimbați lucrurile din acest punct de vedere? Care este opinia noastră în legătură cu această problemă și ce veți face diferit față de ce s-a făcut până acum? Mulțumesc, domnule Hansen. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Într-adevăr, transparența este esențială și în special din partea agențiilor noastre științifice. Cu cât mai multă transparență avem, cu atât mai bine este una dintre modalitățile cele mai sigure pentru a ne asigura că există încredere în munca agenției. O singură problemă poate distruge o muncă corectă de ani de zile, așadar transparența atât procedurală cât și uh, decizională și legată de bază decizională sunt foarte importante. Dar nu asta era principalul element al întrebării noastre. Întrebarea noastră se concentrează pe întrebarea dacă o agenție ar trebui să facă sau nu testările ea însăși sau ar trebui să se bazeze pe datele furnizate de industrie și uh, care cred eu că ar trebui să fie calea de urmat în viitor. Sistemul de reglementare pe care se bazează toate regulamentele pornește de la premisa că, în general, industria face o treabă foarte bună în testare și că am făcut asta de 40-50 de ani, începând cu directiva privind uh, substanțele periculoase în 1967 și că lucrurile au funcționat bine. Dar, după ce am spus asta, evident, orice uh, exemple de situații în care sistemul n-a funcționat și discuțiile în această dimineață ilustrează acest lucru, trebuie analizate mai în detaliu și, evident, trebuie trase concluziile odată ce aceste lecții au fost învățate. Deci, cred că este foarte important eh, și va fi important pentru agenție să urmărească aceste discuții pe care le aveți aici eh, și în alte locuri, care se produc și în alte locuri, să vedem dacă într-adevăr s-au făcut greșeli, dacă au fost eh, diferențe sau dacă au fost schimbări sau informații care nu au fost incluse în documentație și să reacționăm la astfel de situații. Până acum, cel puțin, sistemul a funcționat foarte bine. Există uh, elemente de siguranță, există mm, modalități de a, de a primi uh, rapoarte complete primi stadiile, de asemenea de a face audituri asupra laboratorilor care au făcut studiile de către ECA. Deci există aceste mecanisme de siguranță, dar evident analizele trebuie făcute. În ce privește viitorul? Asta nu depinde de ECA, ci mult mai mult de comisie și dacă vor fi schimbări evident și de colegislatori sau de legislatori, dacă sistem, pentru a determina dacă sistemul pe care îl avem acum ar trebui sau nu să fie schimbat. Evaluarea RICH, evident, se uită și la eficiența modului în care sunt generate date pentru sistemul RICH și uh, odată ce Comisia va face o comunicare în acest sens, această discuție va avea o concluzie. Mulțumesc, follow-up, da, pe scurt. Vedeți un rol pentru ECA, un rol mai uh, larg. Uh, ECA să comande studii independente și asta evident cu o creștere a bugetului și cu o susținere financiară. Nu cred că există un obstacol științific uh, pentru asta. Cred că e mai degrabă o problemă administrativă pentru mine să mă asigur că agenția poate să facă asta, să respecte reglementările financiare. Dar, sigur, din punct de vedere al competenței științifice, nu cred că există niciun obstacol major. Uh, există, evident, o problemă de personal care trebuie examinată. Motivul pentru care pot răspunde astfel este că Statele Unite au un uh, program național de testare care funcționează de mulți ani de zile și uh, înțeleg cum funcționează acest program știu că acolo sunt uh, oameni de știință care îndeplinesc aceste sarcini uh, zilnic. Și dacă e o uh, sarcină care se dă ECA, ea sigur că ar putea să o îndeplinească. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, doamna Gerling. Yes, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă urez bun venit, mă bucur să vă văd. Și vreau să vă pun o întrebare legată de Brexit. M-am bucurat să văd că aveți un portal pe website care se referă la impactul pe care îl va avea Brexitul asupra înregistrării uh, companiilor. Dar mă îngrijorează termenul 2018 pentru REACH. Și uh, sunt foarte multe întrebări din partea companiilor britanice în legătură cu acest termen cele care încă nu se încadrează vor trebui să continue sau um, ce se întâmplă, cele care vor aplica RICI pe viitor, vor fi obligate sau nu. Deci nu știm ce se întâmplă pe termen lung. Aș vrea să știu ce planuri aveți uh, în calitate de uh, viitor director general dacă sunteți numit, pentru a ajuta aceste companii, indiferent de ce acord politic vom avea, să ne asigurăm că aceste companii reușesc să continue și poate asta e și o oportunitate pentru ECA. Puteți să ne spuneți ce planuri aveți în acest sens. Domnul Hansen? Da, mulțumesc pentru întrebare. În legătură cu Brexitul, ECA nu are decât să pună în aplicare ce se decide la Bruxelles. Din păcate, foarte adesea s-a constatat că atunci când Bruxelles ia o hotărâre astăzi și mâine ca trebuie să o pune în, în aplicare, nu prea funcționează lucrurile. De aceea am și uh, hotărât să fim proactivi, să avem uh, pe website o secțiune cu întrebări și răspunsuri legate de divorț nu uh, afectează niciun fel viitorul relațiilor, ci pur și simplu care ar putea fi consecințele în caz de divorț. Uh, vrem să aducem puțină claritate. Mă bucur foarte mult că ECA a avut această inițiativă, pentru că astfel agenții economici pot uh, să vadă ce măsuri să ia sau măcar să se pregătească într-un fel. Acum, ce ar trebui să facă ECA, ce va face, pot să vă spun că vom uh, urmări cu mare atenție negocierile, vom uh, colabora cu uh, direcțiile generale, Grow, Sonte și Mediu, ca să înțelegem în ce direcție se îndreaptă negocierile și să vedem dacă putem deja să punem în aplicare unele măsuri chiar mai devreme. Pentru că um, companiile din UE27 și, uh, și companiile din Marea Britanie vor dori un răspuns, uh, indiferent de acordul la care se ajunge. Deci, suntem atenți la asta. Întrebare de follow-up? Da, foarte rapid. Uh, nu mă aștept să îmi dați un răspuns politic, dar vă întreb, credeți că ECA ar putea oferi Marii Britanii un fel de calitate de membru, uh, sigur, uh, nu, uh, nu poate fi un membru ca celelalte țări europene, dar poate um, un aranjament prin care să um, plătească taxe și să beneficieze de drepturi. Deci nu mă interesează un răspuns politic, ci un răspuns practic. Da, ECA va trebui să pună în aplicare ce se decide la Bruxelles. În funcție de relația care se conturează, vor fi mai multe sau mai puține dificultăți. Dacă Marea Britanie continuă sau nu să pună în aplicare regulamentul RICI, dacă acordul care va reglementa relațiile pe viitor prevede că, să zicem, Marea Britanie trebuie să continue să implementeze regulamentul Rich, ECA va continua să joace un rol. Dacă finanțarea va fi garantată, nu văd de ce ECA nu ar putea să facă ce spuneți dumneavoastră. Sigur, sunt o serie de probleme tehnice și juridice care trebuie lămurite înainte ca ECA să poată să acorde acest tratament. Dar nu cred că vor fi astfel de probleme. Problemele se vor rezolva la negocierea relațiilor. Noi uh, suntem la dispoziție pentru orice recomandări. Mulțumim următorul vorbitor, domnul Gerbrandi. Nu e prezent? Doamna Iatenmachi, îl înlocuiți. Mulțumesc, mă bucur să vă văd, domnule Hansen. Am o întrebare scurtă și sper la un răspuns rapid ce poate face ECA în limitele pe care le are pentru a promova o tranziție lină către o economie circulară? Domnule Hansen, această tranziție lină către economia circulară trebuie să pornească de la o definiție a ceea ce înțelegem prin economie circulară. De asta depinde orice tranziție. Sigur că în uh, economia circulară, dacă privim din punct de vedere al uh, substanțelor chimice, ne interesează materialele care au o valoare, uh, inclusiv pentru reciclare, și materialele care pot fi periculoase, în legătură cu care avem dovezi, cum că ele trebuie evitate. Deci orice politică trebuie să echilibreze aceste două. ECA poate ajuta din punct de vedere tehnic să arate unde se folosesc aceste substanțe chimice, unde intră ele în bucla economică, în bucla de reciclare. Vedem asta la nivel economic, la nivel de produse, în sistemul de autorizare pe care îl avem la ECA. Deci, noi la ECA am acumulat o serie de cunoștințe din punct de vedere tehnic. Putem uh, arăta cum circulă substanțele chimice în economie. Dar economia circulară este un proiect foarte amplu. Contribuția pe care o poate aduce ECA este să îmbunătățească cunoștințele legate de substanțele chimice, astfel încât uh, dezvoltarea economică și uh, fabricația de produse să presupună cât mai puține substanțe care pot fi periculoase. Deci noi avem aici un rol dual. Putem uh, explica care este rolul substanțelor periculoase, să arătăm că ele se folosesc doar acolo unde e nevoie, unde putem garanta circularitatea. Pe de altă parte, să arătăm uh, care sunt materialele de interes și substanțele care intră în ele. Întrebare de follow-up? Da, aș vrea să vă mai întreb uh, care credeți că ar fi cele mai dificile probleme care stau în calea dezvoltării economiei circulare? Cred că din punct de vedere tehnico-științific, problema cea mai dificilă este aceea de a decide. Mai bine vă dau un exemplu, cred că e mai ușor decât să vă explic teoretic. Adică să decidem dacă vrem exact aceleași standarde pentru materiale reciclate ca și pentru cele nouțe, cele primare, sau acceptăm uh, scutiri, acceptăm derogări cu un nivel mai mare de contaminare în materiale reciclate pentru a susține activitatea de reciclare? Un exemplu pe care l-am uh, discutat la RICI este uh, prezența cadmiumului în uh, PVC-uri. Avem un nivel de cadmiu mai mare tolerat atunci când PVC-ul e reciclat decât la PVC-ul ca produs primar. Iată un exemplu de situație unde trebuie să decidem ce vrem. Mulțumim. Domnul Hoisling. Da. Mulțumesc, domnule Hansen, pentru prezență. Am o întrebare legată de REACH. Ați vorbit despre înregistrarea substanțelor ca prim pas și ați menționat că sunt mai multe probleme legate de acest lucru. Cam 60% cam 6% din dosarele uh, verificate arată că nu s-au respectat cerințele legale la întocmirea dosarului. Uh, mă interesează cum puteți să vă asigurați că toate dosarele pe care le registrați respectă reglementările. Pentru ca regulamentul acesta REACH să aibă succes, uh, nu trebuie decât să protejăm mediul împotriva substanțelor periculoase. Însă, ne-am uh, dat seama că, de fapt, acest uh, efect nu a fost obținut și că uh, sunt permise substanțe în detrimentul unor alternative mai sigure prin acest regulament. Cum vă puteți asigura că sistemul de autorizare pe viitor va fi mai eficient, astfel încât substanțele periculoase să poată fi înlocuite și uh, importul de substanțe periculoase, de asemenea, să fie verificat mai atent. Domnule Hansen, mulțumesc foarte mult. Cred că la întrebarea dumneavoastră sunt două chestiuni. Cred că sunt aici uh, două dimensiuni, ca să zic așa. Dar înainte de a vă răspunde, dați-mi voie să menționez că în ultimii 10 ani ECA a făcut foarte multe eforturi pentru a aplica acest regulament și uh, știu că performanța noastră a fost uh, verificată și uh, ați văzut că noi am dat rezultate. Acum, următorul uh, lucru, cum o să creștem noi eficiența pentru a avea rezultate mai bune și uh, pentru a spori activitatea pe care o face ECA, avem iarăși două direcții. După 10 ani de experiență în punerea în aplicare, ECA a adunat deja un bagaj de experiență, de cunoștințe care merge mai departe de deciziile individuale. Și acest bagaj de cunoștințe și de competențe cu privire la substanțele chimice trebuie valorificat. Îl putem folosi în diversele activități de înregistrare, autorizare, evaluare. Astfel vom putea lua decizii mai bune și mai repede. Pe de altă parte, putem uh, câștiga în eficiență, în Asta la modul general. Avem discuții în interior cu personalul. De fiecare dată când luăm o decizie, e ceva de învățat de acolo. După 10 ani, cred că a venit momentul să ne așezăm și să ne gândim ce am învățat, unde putem lua decizii mai rapid. Și dacă îmi dați voie, aș da răspuns uh, preț de 20 de secunde să vă explic cum am uh, evoluat de la adoptarea acestui regulament la uh, cercetare, la lecții învățate. Cred că deja după 10 ani, acum că avem evaluarea uh, ECA, am văzut și noi că am identificat locuri unde putem să ne îmbunătățim eficiența, să luăm decizii mai rapide și mai bune. Altă întrebare? Da. Mă interesează prioritățile dumneavoastră. Care sunt primele trei priorități pe care vi le fixați? Am uh, mai multe priorități. În primul rând, să câștigăm eficiență în cadrul agenției. Asta nu doar pentru a asigura o mai bună implementare a celor patru, în curând cinci mari acte legislative, ci și um, pentru a arăta că suntem forul potrivit care uh, să le implementeze. Deci, un câștig de eficiență, iar o altă prioritate importantă este să mă asigur că în 5 ani ECA este reperul, um, agenția um, de substanțe chimice care uh, cumva e, e folosită ca reper pentru această politică în europeană. Mulțumim foarte mult. Aici am încheiat runda de întrebări din partea coordonatorilor. Începem a doua rundă. Nu am foarte mulți vorbitori înscriși pe listă, deci dacă altcineva dorește să ia cuvântul, ridicați pur și simplu mâna. Doamna Kadenbach. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezența dumneavoastră aici și pentru răspunsurile atât de detaliate. De fapt, Ați și anticipat foarte mult din ce urma să întreb, așa că să mă limitez la câteva observații. Din perspectiva dumneavoastră, cum vedeți rapoartele parlamentare privind descărcarea de gestiune a agențiilor? Noi discutăm asta, Comisia de Control Bugetar, la fel se ocupă de descărcarea de gestiune și asta generează foarte multe comentarii, foarte multe observații. Uh, și aș vrea să știu cum priviți dumneavoastră lucrurile, dacă le priviți cu maximă seriozitate, sigur că le priviți cu maximă seriozitate, dar dacă vă gândiți la etapele preliminare, când uh, pregătiți indicatorii, etalon, stabiliți nivelele de performanță și apoi care ar fi rolul și posibila redefinirea ECA ca un corp consultativ cu privire la uh, economia circulară. Mă gândesc aici în special la substanțele chimice. Economia circulară, într-adevăr, ridică o serie de probleme în acest context precis. Două întrebări extrem de diferite. Da, sigur, cum ați anticipat și dumneavoastră, uh, iau extrem de în serios uh, finalul ciclului bugetar. Am fost în Consiliul de Administrație al ECA, reprezentând organizația la DGMV timp de un an și jumătate și pe toată perioada pe care am petrecut-o în Bruxelles, m-am ocupat de aceste lucruri. Am urmărit ciclul bugetar, am vrut să văd cum funcționează la ECA și a funcționat foarte bine. Însă, într-adevăr, concluziile sunt transmise Consiliului de Administrație integral și apoi ce propune secretariatul ca acțiuni, ca reacție la orice critică formulată și acest lucru este discutat în grupul de lucru, se raportează, construit, administrează și apoi, de aspirație și apoi se adoptă. Și în ultimii 10 ani s-a văzut că acest ciclu de îmbunătățire continuă cu implicarea de plină a Consiliului de Administrație a funcționat foarte bine pentru că problemele identificate de Comisia Bugete au devenit tot mai puține și mai neînsemnate. Și apoi, a doua întrebare privind economia circulară, merg mai departe și spun că ECA are ca mandat asistarea instituțiilor europene să pună în aplicare pachetul privind economia circulară. Deci orice se decide că va trebui să facem, vom face. Uh, în sfera noastră de competență intră înțelegerea toxicității substanțelor chimice, dar și utilizarea acestora pe întreaga durată a vieții, până la reciclare și reutilizare. Deci avem deja competențe care joacă un rol important, indiferent de ce direcție politică se va da acestei economii circulare, dacă se va merge către egalitate desăvârșită între volumul reciclat, asta cu titlul de exemplu, și materia primă sau o cotă de derogare pentru materiale secundare. Vă mulțumesc, domnul Guiteman. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Hansen, că ați venit astăzi alături de noi observație și o întrebare în același timp. Trebuie să ne dăm seama cât de, cât de importantă este instituția dumneavoastră ECA. Trebuie să analizați toate substanțele chimice utilizate în Uniunea Europeană, să determinați dacă prezintă riscuri sau nu și ne bucurăm într-adevăr că avem o astfel de instituție cu experți de vârf care evaluează aceste substanțe și nu ne povenim în situația în care noi trebuie să dezbatem uh, noi politicienii acest uh, lucru. Trebuie să avem mare grijă să nu revenim la obiceiurile din trecut în acest sens. Întrebarea mea se leagă de observația doamnei Dali uh, referitoare la transparență. E nevoie de o ECA, o instituție de încredere. Comisiile pentru evaluarea riscului sunt esențiale, dar în același timp acestea trebuie să aibă capacitatea de a-și face treaba. Ne-ați putea spune ceva despre volumul uh, finanțării pe care o primiți? Uh, și de posibile implicații ale Brexitului. Considerați că o să aveți suficiente fonduri pe viitor și cum ne putem noi asigura că într-adevăr aveți finanțarea de care aveți nevoie. Domnule Hansen, vă rog. Sunt două componente aici, chestiunea generală a finanțării și a asigurării continuării activității ECA Asta în funcție de uh, costurile suplimentare pe care uh, le vom înregistra din cauza Brexitului. Clar, funcția mea, una din funcțiile principale, din atribuțiile mele principale va fi să mă asigur că, într-adevăr, nevoile de finanțare sunt bine comunicate Comisiei prin Consiliul de Administrație în ciclul bugetar anual. Dincolo de asta, va trebui ca eu să analizez și perspectiva pe termen lung, să văd ce ar putea face ECA pentru a ajuta Uniunea Europeană, în general, în domeniul substanțelor chimice și pentru a asigura păstrarea locurilor de muncă de la ECA care există în prezent, personalul care există în prezent. Cred că potențialul există, voința politică există, pentru că vrem într-adevăr să putem utiliza competențele pe care le-am adunat în ultimii 10 ani la ECA pentru a asigura o gestionare mai eficientă a substanțelor chimice, dincolo de cele cinci instrumente pe care le punem în aplicare. În ceea ce privește costurile Brexitului, din o perspectivă bruxeleză, pot să vă spun că nu o să fie foarte mare acest cost. Uh, dar va trebui întâi să discut cu cei din agenție și vă asigur că lucrurile sunt mai complicate decât ar părea dintr-o perspectivă strict bruxeleză. Prin urmare, nu pot să vă dau un răspuns clar acum. E o chestiune pe care va trebui să o lămuresc pe parcurs. O posibilitate este cea lipsei totale a unui acord de ieșire a regatului, că nu, se, nu apare nimic nou, că avem un divorț clar și brusc, că aia nu înseamnă să tai firul de telefon sau cablu care merge până în Regatul Unit. Sunt multe alte lucruri implicate aici dacă dorim uh, ca Regatul Unit să iese lin din sistemul european de reglementare. Vor fi costuri. Care vor fi aceste costuri? Asta urmează încă să stabilim. Domnul Das? Nu, nu mă așteptam să ajungeți la mine atât de repede. Da, mulțumesc foarte mult uh, pentru răspunsul dumneavoastră. Din păcate, și eu trebuie să vă întreb legătură cu Brexitul. Categoric asta mă preocupă acum. Dacă situația generală și mândria de acasă uh, uh, ne vor permite acest lucru, poate vom merge înainte. Da? Discutând cu factorii implicați, pot să spun că în toate sectoarele se dorește convergența de reglementare cu Uniunea Europeană. Spun că asta e esențial pentru activitatea lor, esențial pentru piața pe care îi funcționează. În închipui că va trebui să-mi răspundeți diplomatic, să spun așa, dar cum estimați impactul Brexitului asupra comerțului între uh, Regatul Unit și Uniunea Europeană. Va trebui Regatul Unit să-și adopte propriul regim de reglementare în ceea ce privește eh, substanțele chimice. Acesta este scopul multora dintre cei care doresc ieșirea Marii Britanii și ar fi bine să avem o idee clară eh, în legătură cu posibilul impact pe care acest lucru l-ar avea asupra celor două jurisdicții. Vă rog, domnule Hansen. Dacă nu, ar trebui să, să merg mai, eh, mai în spate în această chestiune. Gândiți-vă la costuri mai întâi și apoi la beneficii. Există un cost clar de înregistrare, există costuri de testare a substanțelor chimice, există costurile de diseminare ale datelor către producători și importatori, există costuri pentru evaluarea de risc, și există un cost al punei în aplicare a măsurilor de gestionare a riscurilor pentru a ne asigura că, într-adevăr, substanța este controlată uh, pe tot parcursul utilizării. Spun asta pentru că costurile inițiale sunt foarte mari. Beneficiile vin după aceea. Și până în 2018 știți că Până în 31 mai 2018, toate firmele vor trebui, britanice vor trebui să acopere aceste costuri, beneficiile vin după aceea, în sensul unei piețe transparente, omogene, unde cei care au făcut ceea ce trebuie sunt răsplătiți. Și apoi, dacă vine un divorț clar, fără acord, fără un acord care se referă la perioada următoare, beneficiile dispar. Rămâneți cu investiția, dar fără beneficii. Apoi, care firme operează în Regatul Unit? Sunt foarte mulți importatori și foarte mulți reprezentanți. Importatorii britanici probabil importă prin mai multe porturi europene, dar uh, au preferat să-și aibă sediul în Regatul Unit din motive lingvistice sau altele. Sunt companii al minter mobile, au făcut un investi- o investiție și dacă vor să și culeagă roadele, s-ar putea să plece. Apoi eh, apare chestiunea producătorilor din Regatul Unit. Sunt destul de mulți și aceștia. Și dacă nu există niciun acord de divorț între Uniunea Europeană și Regatul Unit, se aplică regulile Organizației Mondiale a Comerțului, și atunci aceste, acești producători britanici vor deveni mai puțin competitivi pe piața europeană, în ciuda unei investiții inițiale substanțiale. Domnul Brennan, mulțumesc și bine ați venit la noi. Îmi pare rău că nu sunt mai mulți colegi prezenți, însă de dimineață, trei ore și jumătate, am vorbit despre glifosat uh, și se pare că această substanță nu a fost bună pentru sănătatea colegilor. Se pare că socialiștii supraviețuiesc mai bine la glifosat decât membrii oricărui alt grup politic din Parlament. <coughs> Întrebarea mea similară cu cea a colegilor referitor la Brexit, pentru că și eu vin în aceeași țară. Mă gândesc că nu sunteți foarte încântat de ideea de a specula aici, de ce o să se întâmple. Și sigur, nu vreau aici neapărat o revelație, dar v-aș întreba care ar fi scenariul cel mai optimist în legătură cu Brexitul. Ne foarte ușor să ne gândim la cele mai pesimiste și putem să le evităm. Scenariile pesimiste, pe cel mai pesimist scenariu la care m-aș putea gândi este divorț fără acord, fără nicio înțelegere în legătură cu modul în care firmele britanice vor putea să continue să opereze pe piața Uniunii Europene, cu doar 27 de membri, apoi ar putea fi o altă problemă pentru uh, firmele din uh, Uniunea Europeană, dacă o firmă britanică nu dorește să se mute sau să-și deschidă o reprezentanță, pentru că firmele europene atunci nu se mai aibă informații suficiente. Conform informațiilor mele, multe firme britanice își vor crea filiale în Uniunea Europeană, deci datele vor fi disponibile, Însă, invers, datele europene nu o să mai fie disponibile sectorului de resort sau autorităților din Regatul Unit. Asta în cazul extrem al unui divorț total. Mulțumesc. Doamna Costet. Îmi cer scuze pentru întârziere, am fost la o altă ședință. Dar din câte am auzit, și am auzit deja trei întrebări ale colegilor privind consecințele unui Brexit dur, un Brexit fără acord, din această perspectivă, gândindu-ne că nu o să fie un acord și că am putea îndrepta spre un Brexit dur, ne putem închipui de asemenea că Regatul Unit va spune, îmi pare rău pentru Uniunea Europeană, dar eu scad rata dobânzilor, scad taxele pentru a încuraja să vină la mine toți investitorii. Și atunci firmele britanice o să spună în aceea situație nicio problemă, nu mai trebuie să aplicăm uh, normele europene și o să facem comerț după alte reguli. Există un risc aici. Există un risc pentru că asta ar putea duce pe de-o parte la o recesiune în Regatul Unit, dar Regatul Unit ar putea să se reorienteze spre Statele Unite, spre alte țări în căutarea de noi parteneriate. Și, dar o recesiune pentru Regatul Unit e o recesiune și pentru Europa. Consecințele vor fi negative de ambele părți. Asta ne arată foarte clar că nu ne dorim niciunii un Brexit dur. Consider însă că firmele, mai ales din sectorul chimic, ar putea decide să nu mai respecte cerințele și angajamentele europene. E o problemă. Cel puțin eu așa văd lucrurile, pentru că ar fi un pas înapoi. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Dumneavoastră ne spuneți, ne, ne, ne, ne vorbiți, dacă am înțeles bine, vreți să arătați că ce am făcut prin intermediul RICH, de exemplu, e un pas înainte, categoric da, pentru mediul și sănătatea umană, însă asta vine cu un anumit preț. Asta spuneți întâi sunt costurile, după care beneficiile. Da. Dar dacă un fost partener decide să nu mai respecte aceste reguli și ia măsuri de ordin economic care distorsionează concurența pe, pe plan european, atunci ce credeți că am putea noi să facem? Pentru că pe mine mă îngrijorează foarte mult această situație. Thank you very much. I'll answer to... Mulțumesc foarte mult. Vă răspunde la o parte din întrebare, pentru că restul depășește competența mea și poziția mea actuală și o va depăși și pe cea nu în legătură cu ce ar putea să facă Marea Britanie pentru a obține avantaje competitive sau să nu facă, asta e dincolo de competențele mele. Ceea ce pot spune în mod clar și poate aș putea reformula ce am spus deja, companiile britanice au făcut deja această investiție în înregistrare, au uh, împărtășit date, au cumpărat date, au primit date, au făcut evaluări de risc, au implementat măsuri de managementul riscului pentru a se asigura că se utilizează în mod sigur substanțele. Aceste substan- investiții nu sunt doar în mediu și în sănătate, ci și investiții care vor avea efecte de competitivitate și inovație pe diferite lanțuri de furnizare și pe continentul european în întregimea sa deci nu e doar o investiție în mediu și sănătate. Există o plată inițială care are un efect după aceea și de asta, la asta mă refeream când spuneam că pe termen lung se câștigă niște beneficii. Și orice sistem decide Marea Britanie să implementeze și din orice motive, deci ca rezultat al negocierilor sau din alt motiv, nu știu, un fapt rămâne că investițiile au fost făcute deja și că orice sistem de reglementare alege Marea Britanie, cerințele RICI au fost îndeplinite de toate companiile britanice până și la uh, cerințele de import uh, de anul viitor. Mulțumesc, mai dorește cineva să pună întrebări? Dacă nu, încheiem uh, întrebările și răspunsurile. Așadar, dacă mai doriți să mai faceți o declarație la sfârșitul audierii, vă mulțumesc foarte mult. Voi face o declarație foarte scurtă. Uh, pe de parte, m-am bucurat că nu sunt mai mulți <laughs> membri ai Parlamentului aici ca să nu trebuie să răspund la prea multe întrebări, dar sper că prin uh, declarația inițială și răspunsurile pe care le-am dat, vedeți pe cineva care e foarte angajat uh, față de domeniul substanțelor chimice, care știe despre ce vorbește și este dornic să colaboreze cu noastră în următorii 5 ani pentru a uh, face să progreseze și mai mult uh, această activitate și să extindem și să utilizăm competențele pe care ECA le are pentru, pentru binele cetățenilor europeni. Vă mulțumesc încă o dată Uh, foarte mult pentru invitație. Mulțumesc, doamnă președinte și stimați membri, pentru toate întrebările noastre și sper că răspunsurile mele v-au ajutat să mă vedeți într-o lume posibilă pentru următorii 5 ani. Mulțumesc foarte mult, cred că putem să vă aplaudăm. As I said at the beginning, uh, Cum spuneam la început, am început imediat cu schimbul de opinii, dar acum uh, mă întorc la programul original, la agenda originală. Ați văzut ordinea de zi, dacă nu sunt obiecții, o considerăm aprobată. La cererea vicepreședintelui Șefcovici Schimbul de opinii este amânat pe 27 noiembrie și, drept consecință, punctul 15 privind uh, uh, perturbatorii endocrini va fi discutat în această după-amiază și ședința coordonatorilor va avea loc imediat după voturi. Așadar, acestea sunt uh, schimbările la ordinea de zi. That's great. Um, a couple of things. Uh, we have a workshop. Câteva alte anunțuri. Avem un workshop organizat de Grupul de Lucru pentru Sănătate, co de Alois Petrele și Soledad Cabezon pe 16 octombrie privind terapiile complementare și alternative, prezentul și viitorul acestora, începe la ora 4. Vă încep să participați. Vom avea și o ședință extraordinară în Vila, Strasburg, luni 23 octombrie, de la 7.30. Trebuie să votăm proiectul de aviz al lui domnul Eckhout. Ați primit uh, dosar electronic și vom avea interpretare în... Uh, și avem interpretare în 20 de limbi. Astăzi am uitat să vă anunț acest lucru. Tot electronic ați primit și recomandările coordonatorilor. Dacă nu sunt obiecții, până la sfârșitul zilei le vom considera aprobate. Trecem acum la punctul 6, schimbul de opinii cu Comisia și cu EFSA privind evaluarea de risc de mediu OMG și criteriile folosite în aceasta. Dați-mi voi să vă reamintesc că la cea grupului verzilor, coordonatorii au decis să aibă acest schimb de opinie în legătură cu revizuirea uh, criteriilor de valoare de risc pentru mediul în cazul organismelor modificate genetic, să avem astăzi și fără alte comentarii, deși aș mai avea câte ceva, aș da cuvântul reprezentantului Comisiei și reprezentantului EFSA, să zicem, pentru 15 misiuni în total. Începem cu doamna Sabine Iulicher din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc pentru invitația de a avea acest schimb de opinii. După cum știți, mulți dintre noastre, în această săptămână, la sfârșitul acestei săptămâni, uh, Comisia va avea un schimb de opinie cu Comitetul de Reglementare și va prezenta un proiect de directivă care reglementează uh, o anexă din directiva 2001-18, bazându-se pe orientările existente EFSA privind evaluarea de risc de mediu pentru plantele modificate genetic. Mai uh, Uh, detaliat, e vorba de plantele modificate genetic menite cultivării în Uniunea Europeană. Această directivă și amendamentele au fost uh, elaborate conform obligațiilor stabilite în articolul 3, uh, așa numite directive opt-out, și respectă de asemenea articolul corespunzător din acea directivă în ce privește progresul tehnic. Vreau să asigur din nou pe membrii Parlamentului că uh, au avut loc uh, discuții cu EFSA pe această temă pentru a ne asigura că toate elementele de orientare vor fi incorporate în, propunerea, în proiectul de propunere. Pe de altă parte, au fost discuții tehnice extinse cu statele membre privind acel uh, proiect de propunere care să clarifice și mai mult uh, prevederile. Aș vrea să subliniez faptul că acest text este o actualizare tehnică și nu implică o schimbare de politică în acest domeniu, mai ales pentru că vorbim despre amendamente la anumite anexe ale directivei. Considerăm că mai întâi ne îndeplinim obligațiile juridice pe care trebuia să le îndeplinim până în aprilie anul acesta, dar și mai important, uh, uh, documentul va fi uh, întărit, în opinia noastră, pentru că va reduce anumite incertitudini din metodologia actuală și, de asemenea, furnizarea de date se va pune în acord cu cele mai noi uh, evoluții științifice. Aș vrea să subliniez cele mai importante schimbări. Cum spuneam, mi uh, s-a cerut să lucrăm pe baza unui document de orientare EFSA, deja existent, și ce am făcut a fost că am incorporat uh, elementele esențiale ale acestor documente, care constau în așa numita metodologie în șase pași, pentru evaluarea de risc a OMG-urilor și uh, alte detalii în legătură cu evaluarea de risc a plantelor modificate genetic și concluziile relevante care să fie trase din uh, zone relevante de risc. În afară de a examina metodologia, am uh, folosit ocazia pentru a ne ocupa și de anumite chestiuni orizontale, cum ar fi efectele adverse pe termen lung, cum ar fi calitatea datelor uh, furnizate și evenimente de transformare. De asemenea, am uh, ținut seama de faptul că orientările EFSA sunt aplicabile doar plasării pe piață a plantelor modificate genetic, în timp ce părți ale anexei se aplică tuturor organismelor modificate genetic, atât pentru scopuri experimentale cât și pentru plasare pe piață. Am uh, clarificat de asemenea faptul că anumite cerințe legate de date nu sunt legate direct de uh, evaluarea de risc pentru plasarea pe piața produselor, plantelor modificate genetic și că se referă la o, o aplicare uh, în cazul alimentelor și furajelor modificate genetic, deci cerințele legate de date sunt listate în aceeași ordine și cu aceeași formulare. Deci din această prezentare puteți uh, înțelege deja că e vorba de un exercițiu foarte tehnic și o actualizare foarte tehnică la schimbările uh, științifice care au avut loc. Am primit întrebări uh, legate de considerente. În acest caz, Considerentul, uh, considerentul nouă există pentru a clarifica chestiuni legate de legătura între legislația OMG și legislația privind pesticidele. Uh, din nou, aici nu am considerat că e o schimbare de politică și e vorba doar de niște clarificări. Este important, după părerea noastră, ca această chestiune să fie clarificată în amendamentul la această directivă, atât din punct de vedere juridic, pe de o parte, cât și din punct de vedere științific, pe de alta. Din punct de vedere juridic, autorizarea OMG-urilor nu poate conține măsuri privind utilizarea pesticidelor, pentru că astfel de măsuri nu se pot lua decât pe baza juridică, pe temeiul juridic al legislației privind pesticidele și dintr-un punct de vedere științific nu există nicio experiență practică legată de recoltele tolerante la erbicide în Europa, pentru că nu există nicio autorizare OMG pentru cultivare. Deci nu ne uităm la o istorie prea îndelungată pe care de consecință nu există niciun produs relevant autorizat uh, pentru utilizarea produselor modificate genetic și dacă se va întâmpla asta în viitor, un astfel de produs va trebui autorizat în cadrul legislației pentru protecția, în, privind programele de protecție a plantelor. Câteva cuvinte despre autorizarea produselor de protecție a plantelor, PPP-urilor. Uh, aveți uh, prezent, veți putea beneficia de prezența EFSA și le veți putea pune întrebări tehnice, dar uh, după cum vă reamintiți, e un proces de autorizare în doi pași. Substanța activă este autorizată la nivel european și într-un al doilea stadiu produse de protecție a plantelor sunt autorizate după aceea la nivelul statelor membre. Asta implică faptul că evaluarea de risc la nivelul statelor membre este obligatorie uh, pentru toate condițiile care se aplică și asta înseamnă că pentru orice schimbare în modelul de utilizare a PPP-ului, se... statele membre trebuie să facă o nouă evaluare de risc. Un astfel de proces de autorizare are, ține seama de particularitățile de mediu ale statelor membre, schimb, condiții climatice și așa mai departe și statele membre impun uh, anumite măsuri de reducere a riscului care să se potrivească situațiilor uh, specifice. Deci, ca să exprimăm foarte clar, vorbim despre un proces în doi pași. Pe de o parte, am avea o evaluare a unei autorizări potențiale OMG la nivel european de către EFSA și apoi, uh, eventual, planta respectivă autorizată și, într-un al doilea pas, utilizarea pesticidelor pe acel produs modificat genetic va fi evaluată din punct de vedere a riscului de către statul membru care va permite cultivarea acelei uh, sub, uh, plante modificate genetic și va ține seama de condițiile specifice ale acestui stat membru. Ca să vă informez în ce privește aspectele procedurare, am avut discuții extinse atât cu autoritatea în domeniu, cu EFSA, cât și cu statele membre. Am notificat aceste măsuri către uh, SPS-NTBT. Această propunere a trecut și printr-un proces de consultare publică de patru săptămâni. Am primit un anumit uh, feedback din partea uh, stakeholderilor și Evident, în măsura în care a fost posibil s-a ținut seama de aceste uh, recomandări. În încheiere, după părerea Comisiei, este evident că principiul subsidiarității și proporționalității au fost respectate complet, că toți pașii respectă procedurile stabilite de co-legislatori în legislația uh, OMG și că nu ne-am depășit puterile de implementare și, cum spuneam mai de mult, cum spuneam mai devreme, am răspuns la obligația legală pe care colegislatorul ne-a impus-o prin adaptare la progres tehnic și evaluarea de risc de mediu al uh, OMG-urilor va fi întărită prin această măsură pentru că va reduce incertitudinea uh, metodologiei și astfel de date vor uh, fi conform cu evoluțiile tehnice. Mulțumesc. Domnul Tarazon. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Stimați uh, eurodeputați, din uh, punct de vedere al agenției noastre, sigur că noi facem evaluarea riscului de mediu. Suntem uh, implicați în evaluarea OMG-urilor și a pesticidelor la riscul de mediu. La pesticide, rolul nostru constă în a evalua substanța activă și apoi statele membre au responsabilitatea de a folosi concluziile noastre în procesul de autorizare. La evaluarea riscului de mediu, metodologia depinde de la caz la caz. Avem orientări specifice de la EFSA, uh, atât pentru OMG-uri cât și pentru pesticide. Avem uh, și uh, alte reglementări care se referă la evaluarea riscului și, sigur, o obligație a noastră este să încercăm o armonizare cât mai mult posibil. Avem uh, avize, avem orientări de la EFSA care se referă la toate domeniile în care EFSA e implicată în uh, ce privește evaluarea riscului de mediu, în special OMG-uri și pesticide. Mai precis, cu, referitoare, cu referire la pesticide, Decizia finală e luată de către cei care administrează riscul, acei risk managers. Considerăm că la pesticide procedura noastră este una foarte cuprinzătoare și EFSA ia doar uh, o, face doar o concluzie științifică. Se face o evaluare întâi la nivel european, a substanței active și avem în vedere toate riscurile de mediu potențiale acestor organisme și apoi se face o a doua modificare în statul membru a fiecărei culturi, a fiecărei utilizări în cadrul uh, procesului de autorizare, astfel încât se asigure un nivel de protecție al mediului cât mai mare, așa cum o cere și regulamentul. Noi nu avem putere de decizie în acest proces, dar uh, putem uh, confirma că evaluarea riscului de mediu la pesticide se face conform uh, legislației privitoare la pesticide și întotdeauna urmărim nivelul de protecție cel mai înalt. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum, dacă sunt colegi care vor să ia cuvântul. Văd că sunt câteva solicitări. O să notez numele. Domnul Brannan. Inevitabil vorbesc despre Brexit. În legătură cu OMG-urile există un scenariu conform căruia după ce iese din Uniunea Europeană, Marea Britanie va adopta OMG-urile în timp ce Uniunea Europeană le va respinge. La ce s-ar ajunge într-o astfel de situație? Mulțumesc, doamna Hazenkamp. Mulțumesc, doamna președinte. Eu am mai multe întrebări aici. Prima vizează obligația pe care o prescrie directiva privind OMG-urile încă din 2002. Acum uh, înțelegem că în 2010 s-a făcut o revizuire și prin uh, această modificare este din nou luată în vedere. Întrebarea este așadar, au existat uh, evoluții tehnice între timp? De ce? Sau ce s-a întâmplat în acești 10 ani? Au fost conflicte cu companiile sau cu alte părți implicate? De ce a fost nevoie de atât de mult timp? În al doilea rând, ne-ați tot spus că acestea sunt modificări și amendamente tehnice. Adaptări la evoluțiile recente, tehnice și științifice, la actualizări. Mie mi se pare că nu e doar atât. Mi se pare că nu e vorba doar de o actualizare tehnică. Mi se pare că se modifică și fondul regulamentului. Mă gândesc, de pildă, la acumulare, la efecte pe termen lung. Acestea uh, nu sunt uh, lămurite aici și mi se pare că ar fi o ocazie ratată pentru Parlament. Dacă tot uh, actualizăm autorizarea OMG-urilor, poate Comisia ne poate face observație, ne poate răspunde, iar azi dimineață am uh, vorbit despre calitatea dubioasă a um, dovezilor științifice înaintate de către companii și preluate automat de EFSA. Considerați că prin această propunere uh, noi aici la Parlament putem sta liniștiți în legătură cu aceste, aceste date îndoielnice? Domnul Heusling. Mulțumesc. Mie nu mi este foarte clar și mă bucur că am ocazia să interpelez Comisia cu această ocazie. Evaluarea riscului de mediu va include și acele OMG-uri compatibile cu mediul. Um, e o distanțare față de legislația de pesticide. Um, vreți să le despărțiți? Mi se pare că nu e cea mai înțeleaptă cale de urmat. Mă întreb care ar fi cea mai uh, deșteaptă modalitate. Domnul Balas. Da, mulțumesc, uh, doamna președinte. În legătură cu calea juridică pe care ați ales-o, um, ce îmi puteți spune despre proliferarea celor uh, OMG-uri clasice? În al doilea rând, noile OMG-uri, pentru că s-a discutat foarte mult despre noi hibrizi, uh, etc ca să știm dacă îi clasificăm drept organisme modificate genetic sau nu. Mă interesează cum vedeți definiția științifică a acestor hibrizi, care sunt uh, cerințele de reglementare și mă uit acum spre comisie. Deci, ce îmi puteți spune în legătură cu acest subiect? Nu mai am uh, pe nimeni pe listă, așa că Dau din nou cuvântul doamnei Iuliher. Vă rog, dacă doriți să răspundeți. Da, mulțumesc, doamna președinte, pentru că îmi dați ocazia să răspund. Din nou, cred că trebuie să spunem foarte clar ce s-a cerut comisiei să facă și ce i s-a permis să facă în legătură cu acest act legislativ. Cum ziceam mai devreme, noi uh, ne îndeplim o obligație juridică conform articolului 3 din directiva 2001-18. În uh, virtutea acestei avem un uh, mandat foarte clar și limitat de a actualiza anexele. Menirea noastră este să includem, să incorporăm acele orientări din 2010 în măsura în care uh, evaluarea riscului de mediu se referă și la plantele modificate genetic, la plantele cu grad de risc. Și prin asta cred că am răspuns la mai multe din uh, întrebările puse aici, care sugerează ca această modificare foarte limitată și uh, foarte mică, practic, nu ar fi o actualizare tehnică și nu ține seama de noile evoluții privitoare la organismele modificate genetic, cum că am ratat o șansă. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Uh, Comisia pur și simplu a avut un mandat foarte limitat aici și asta am încercat să facem. Mandatul nostru se bazează pe articolul 27, care ne permite doar o actualizare tehnică la progresul științific. Deși unii dintre eurodeputați poate consideră că e nevoie de o modificare mai amplă a directivei. Noi nu avem uh, această putere, nu avem această autoritate. Cel puțin nu până în aprilie 2017. Acum, în ce privește timpul care a fost necesar, mandatul ne impune să luăm o măsură până pe 3 aprilie 2017, ceea ce am și făcut. Noi ne-am prezentat propunerea atunci și de atunci am parcurs pașii procedurali necesare, adică am avut discuții cu statele membre în diverse comisii permanente, comisii de reglementare. Deci ne-am încadrat în uh, calendarul prevăzut. Și uh, am respectat uh, documentul uh, ce conține orientările EFSA din 2010, documentul uh, ce se referă la revizuire și actualizare. Noi am socotit că ni se cerea doar să venim cu o astfel de modificare. Apoi s-a mai insinuat că amendamentul e mai mult decât uh, un amendament de ordin tehnic. Pot să fiu foarte precisă, dacă doriți, să vă spun care sunt aceste modificări tehnice. Preluăm uh, elementele esențiale din documentul de orientare al EFSA din 2010. Anume, avem acea metodologie în șase pași pentru evaluarea riscului de mediu al OMG-urilor, și așa, cred că am răspuns și uh, domnului Hoisling, care a întrebat dacă se face o evaluare de risc pentru OMG-uri. Da, se face conform legislației pentru organisme modificate genetic. Avem o evaluare științifică a acestor culturi care trebuie prezentate Autorității pentru Siguranță Alimentară ca să fie evaluate. Am menționat și evaluarea de risc al culturilor care folosesc pesticide, dar acesta va fi lămurit, va fi discutat mai amplu în contextul revizuirii legislației privind produsele fitosanitare. Acolo trebuie să ținem seamă și de dorințele statelor membre care doresc astfel de culturi. Există posibilitatea de opt-out conform uh, directivei privind uh, cultivarea. Deci este un grup mic de state membre care vor dori probabil să nu aplice această directivă. Dar, cum spuneam, Evaluarea riscului de mediu în principal se referă la OMG-uri și uh, asta înseamnă o evaluare a culturii de OMG-uri cu aplicarea criteriilor pentru organisme modificate genetic. Restul se întâmplă mai târziu, adică o evaluare prin care să cer date specifice acelui uh, produs, acelui produs fitosanitar care e folosit. Aș repeta că actualmente nu există nicio cultură tolerantă la erbicide care să fie autorizată în Uniunea Europeană la acest moment. Nu avem uh, dovezi sau nu avem date în acest sens Însă, în uh, avizele sale anterioare, EFSA a spus că măsurile de gestionare a riscurilor pentru produsele fitosanitare pot fi și ele evaluate atunci când uh, sunt evaluate în general fitosanitarele. Sper că am reușit să vă răspund. Cum spuneam, mandatul nostru este limitat. În articol 3 uh, al directivei uh, sunt explicate domeniul, uh, calendarul și elementele din orientări pe care le-am preluat. Repet, încă o dată, avem de-a face cu actualizare tehnică a legislației în completă concordanță cu ceea ce ne cere articolul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Terazona! Thank you very much. Mulțumesc și eu foarte mult. Eu sunt om de știință, nu pot să vă răspund la întrebările cu conținut politic, am să mă concentrez pe cele cu conținut științific. Pentru că, în ultima instanță, asta așteaptă Parlamentul de la EFSA. În ceea ce privește evaluarea științifică, pot să reconfirm că pentru organismele modificate genetic și pentru pesticide urmează să se efectueze evaluări științifice în funcție cu legislația existentă. Evaluarea de risc de mediu e o evaluare de risc. Asta se bazează pe condițiile de utilizare. Vorbim de riscul pesticidelor utilizate în asociere cu recoltele modificate genetic. Riscul nu vizează recolta, ci riscul vizează pesticidul. Prin urmare, depinde de modul în care e utilizat pesticidul și de proprietățile acestuia. Proprietățile sunt uh, evaluate de EFSA pentru substanța activă și pentru fie, de fiecare stat membru pentru condițiile specifice de utilizare în contextul specific. Științific, e logic să te gândești că evaluarea de risc se face pe pesticid, fie că va utilizat pentru o recoltă convențională sau pentru una modificată genetic. Apoi, celălalt element vizează toate alternativele de modificări genetice. Aici Parlamentul, Comisia și Consiliul decid ce formă va lua regulamentul. modificările urmează să fie decise de aceste instituții și ele vor decide dacă sunt acoperite legislații sau nu. Din punct de vedere științific, pentru evaluarea de risc, metodologia utilizată în cazul acestor modificări este esențială pentru evaluarea de risc și ne pregătim deja să evaluăm riscul și pentru alte alternative dacă legislatorii vor avea o astfel de abordare. Cu aceasta încheiem și acest punct de pe ordinea de zi. Putem trece acum la următorul. Un schimb de opinii cu privire la proiectul de act delegat privind criteriile științifice referitoare la perturbatorii endocrini. Comisia e reprezentată de domnul Berend, e deja prezent însul aici. Aveți cuvântul pentru maximum 15 minute. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Proiectul de act delegat adoptat de comisie presupune punerea în aplicare și respectarea unei obligații care revine comisiei în conformitate cu articolul din regulamentul referitor la aceste substanțe. Este vorba de a identifica substanțele cu proprietăți de perturbator endocrin care vor înlocui criteriile provizorii menționate în regulament în momentul de față. La articolul 5 există o clauză care stabilește criterii de excludere atunci când substanțele active nu pot fi aprobate pentru utilizare în aceste produse biocide și printre acestea sunt și cele care au uh, proprietăți de perturbator endocrin. Comisia a propus un act delegat uh, într-o etapă inițială. Ne-am consultat cu experții din domeniu, printre ei uh, și întotdeauna unul sau mai mult uh, reprezentanți ai Parlamentului European la aceste consultări și, de asemenea, am decis să prezentăm nu doar criterii referitoare la identificarea substanțelor cu efect de perturbare endocrină la ființele umane, ci și da, substanțele care au efecte asupra mediului. Asta, în numele clarității, toate părțile implicate, firmele care cer aprobarea pentru substanțe active și autoritățile din statele membre care evaluează astfel de solicitări, toți operează cu criterii uniforme și de aceea avem o predictibilitate mai mare decât în contextul actual, când nu există astfel de criterii și pentru mediu. Apoi, aș dori să subliniez că în momentul în care am propus acest uh, regulament delegat, Comisia a fost foarte atentă la procesul paralel de propunere a criteriilor pentru identificarea perturbatorilor endocrini în contextul regulamentelor privind pesticidele sau regulamentului privind protecția plantelor, care este numele real, vă aduceți aminte dezbaterea și votul pe marginea acestui regulament care a avut loc săptămâna trecută. Din punct de vedere al conținutului, propunerile sunt identice. Comisia consideră că, fiind vorba de aceleași substanțe active care pot fi folosite în biocide sau în uh, produsele de protecție a plantelor, deci în într-un, nu, nu e posibil ca într-un context să funcționeze ca perturbator endocrin și în altul nu. Și atunci contextul este identic și se aliniază perfect uh, celui din regulamentul prezentat în cazul pesticidelor. E important de subliniat aici că, din cauza contextului de reglementare care diferă puțin, în uh, cazul uh, pesticidelor, impactul limitat la efectul asupra sănătății umane și mai erau niște dispoziții în regulament care permiteau în caz excepțional să se adopte anumite substanțe, chiar dacă erau identificate în calitate de perturbatori endocrini în momentul în care se îndeplineau anumite condiții. Asta e mai flexibil decât ce am avut în cazul uh, regulamentului pentru pesticide, aceste specificații de regulamentul privind biocidele. În opinia noastră, aceste criterii sunt un pas înainte, categoric, în comparație cu criteriile interimare, pentru că aceste criterii interimare nu uh, reușesc să atingă scopul stabilit inițial, duc la identificarea unor substanțe ca perturbatori endocrini, chiar dacă aceste substanțe nu sunt perturbatori endocrini și scapă din vedere altele. Prin urmare, în opinia noastră, este important să Uh, asigurăm intrarea în vigoare a acestui act delegat cu criteriile respective, pentru că acest lucru ar însemna un progres categoric în comparație cu situația actuală atunci când vorbim de protecția sănătății umane și a mediului. Considerăm că aceste criterii propuse asigură protejarea sănătății umane și a mediului, se bazează pe definiții și principii care se aliniază la ultimele descoperiri științifice și țin cont și de legislația generală din domeniu, se bazează pe o definiție larg acceptată a ceea ce înseamnă un perturbator endocrin, definiția agreată de OMS, și iau, luăm în calcul uh, descrierea acestor uh, perturbatori folosindu-se toate dovezile științifice, elemente umane, elemente animale, Uh, detalii in vitro și in vivo. O substanță e considerată ca potențial nocivă atâta timp cât nu se demonstrează contrariul. Nivelul de protecție asigurat este comparabil cu cel din regulamentul COP pentru clasificarea substanțelor carcinogene, mutagene sau toxice uh, pe plan reproductiv. Eh, criteriile eh, au fost respectate, s-a respectat și principiul ponderii eh, dovezilor științifice într-un demers comparabil cu ceea ce s-a făcut pentru alte elemente de risc în regulamentul COP. Am propus să existe cu titlu suficient o posibilă corelație între agentul endocrin și efectele endocrine, pentru că e greu al minter să se, demonstreze, să se demonstreze experimental cauzalitatea în sens strict. Deci propunerea noastră merge chiar mai departe pe planul protecției a uh, uh, sănătății umane decât uh, cere principiul cauzalității din definiția omsului. O altă chestiune era referitoare la se referea la posibilitatea de a utiliza date referitoare la alte substanțe pentru a identifica o substanță dată. Acest lucru este posibil chiar dacă nu se menționează expressis verbis în regulamentul delegat. De ce nu? Pentru că cerințele privind utilizarea datelor în regulamentul privind proces, ă, ă, produsele biocide deja se referă la această posibilitate de utilizare a datelor externe. Conceptul există, se regăsește deja în text. Și, de asemenea, dacă folosim această abordare a ponderii dovezilor științifice, atunci putem folosi date referitoare și la alte substanțe care pot fi uh, considerate relevante pentru substanța analizată. Un alt element discutat destul de mult în uh, uh, etapa de pregătire ține de faptul că noi dorim să identificăm fie substanțele active, fie compuși din aceste produse biocide care să fie catalogați drept perturbatori endocrini. Asta a generat o limită dezbatere, anumite experți au considerat că mandatul dat comisiei era limitat doar la substanțele active, însă lucrurile nu stau așa ceva, nu stau așa. Analiza juridică a arătat că mandatul primit ne permite și identificarea, identificarea compușilor care ar putea fi considerați perturbatori endocrini și nici nu ar fi logic uh, de altfel să aplici criteriile doar substanței active, mai ales când ai un produs compus și să ignori celelalte elemente care intră în compoziția acestui element, chiar dacă modelul de expunere este mai mult sau mai puțin același. Cam atât aș fi avut de spus cu titlul introductiv, însă evident sunt gata să vă răspund la întrebări sau la comentariile uh, pe care eventual veți decide să le faceți. Doamna președintă, mulțumim foarte mult. Dau acum cuvântul membrilor comisiei pentru întrebări. Haideți să vedem cine dorește să, să participe la această dezbatere. V-am văzut, doamna Grostet. Vă mulțumim pentru explicațiile pe care ni le-ați dat, spune doamna Costeț. Eu am fost printre cei care, în minoritate, săptămâna trecută au regretat rezultatul votului. Acum aș vrea niște informații uh, unde sunt uh, statele membre, care e poziția lor. Știm că în materie de, organizații, uh, de organisme modificate genetic, divergențele dintre pozițiile statelor membre duc la astfel de contradicții. Avem o poziție propusă de comisie, dar în ultimă instanță fiecare face ce vrea în țara lor, în țara lui și nu așa, într-adevăr, putem rezolva chestiunea organismelor modificate genetic. Și atunci am o întrebare pentru comisie. Care e situația la Consiliu? Au fost uh, schimbări de poziții între statele membre, am putea să ne închipuim că într-o zi o să avem într-adevăr o poziție comună la nivel european pe tema organismelor modificate genetic sau va trebui să așteptăm încă multă vreme? Doamna Guteland. Thank you, Chair, and uh, thank you to the Commission. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim Comisiei pentru această prezentare. Am o întrebare simplă. Mă întreb uh, cum ar afecta acest act delegat interdicția de comercializare către uh, public a unor produse biocide cu proprietăți de perturbatori endocrini în conformitate cu articolul 19.4d din regulamentul referitor la biocide și dacă actul delegat ar intra în vigoare, va rămâne valabilă această interdicție de comercializare, pentru că dumneavoastră faceți doar o trimitere la Uh, substanțele endocrine pentru organismele nevizate, non-target organisms? E o întrebare clară și vreau un răspuns clar de la Comisie. Mulțumesc. Doamna Gerling? Mulțumesc. Aveam o întrebare în legătură cu pașii următori. În repetate rânduri, Comisia ne-a spus că nu au în vedere măsuri suplimentare după votul de săptămâna trecută. Însă îmi închipui că trebuie să-și analizeze puțin situația. Mă îngrijorează întârzierea pe care acest lucru ar putea să o provoace, pentru că cele mai recente descoperiri științifice nu vor fi luate în calcul, va trebui să găsim posibilitatea de a aplica noile date științifice. Asta de unde și poziția mea săptămâna trecută operăm cu neg- fals negativ și fals pozitiv ca rezultate. Nu vrem să se întâmple acest lucru. Mă întreb ce va face comisia în etapa următoare în direcția formulării unor criterii orizontale care să satisfacă cerințele legislative pe multiple planuri, pe multiple eh, legi care urmează să intre vigoare. Există vreun plan de acțiune? La ce ne putem aștepta pe viitor? Mulțumim, doamna Dali. Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumim comisiei. Știm că Parlamentul a avut o reacție fermă uh, vis-a-vis -vis de uh, acțiunile Comisiei în ceea ce privește regulamentul pesticide. Am respins tentativa Comisiei de a introduce derogări care nu corespundeau deloc domeniului de aplicare a regulamentului, însă am o întrebare pentru Comisie. Ce o să faceți cu această propunere referitoare la biocide? Mai ales că ar putea să existe discrepanțe considerabile între regulile și criteriile pentru pesticide și cele pentru biocide. Și pe de altă parte, Parlamentul European a făcut repetate rânduri un apel la formularea de criterii științifice orizontale care să determine ce înseamnă un perturbator endocrin și implicit să asigure protecția publicului și a mediului. Însă, avem încă dificultăți considerabile cu proiectul dat delegat pentru biocid atunci când e vorba de sarcina probei. Propunerea în formula actuală prezintă riscul că substanțele n-ar putea fi catalogate ca fiind eh, perturbatori endocrini în absența unor date științifice referitoare la efectele adverse. Mă întreb ce va face Comisia pe viitor, ce abordare vor alege și de ce. Mulțumim. Doamna Hazenkamp urmează. Dank u wel, voorzitter. Ja, vorige week hebben we gestemd uh, over... Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Săptămâna trecută am votat eh, criteriile pentru pesticide la Strasburg și uh, Parlamentul European a spus foarte clar că nu avea de gând să se plece în fața lobiștilor și celor care încearcă să ne influențeze. Același lucru se aplică și biocidelor și mi se pare de neînțeles cum putem să avem această situație. Am ascultat uh, comisia, reprezentanții organizațiilor de consumatori, uh, reprezentanții profesiei medicale. Toată lumea trage un semnal de alarmă în legătură cu slăbiciunea criteriilor privind uh, perturbatorii endocrini și dumneavoastră veniți cu o propunere uh, care îi lasă pe acești perturbatori să scape printre uh, ochiurile plase, Doamna Dele, mulțumesc că am fost printre cei ă, care eram în dezacord cu obiecția făcută, pentru că mai bine să ai o legislație imperfectă decât să n-ai deloc legislație, mai ales că știm acum care e situația perturbatorilor uh, endocrini. Dată fiind această situație, eu sunt destul de îngrijorat în legătură cu protecția sănătății concetățenilor noștri, pentru că astăzi nimic nu îi protejează de acești perturbatori. Aș vrea să știu din partea Comisiei care sunt perspectivele imediate, deci nu peste 2 sau 3 ani sau 10 ani, ce vrea să facă începând de mâine pentru a proteja uh, cetățenii și sănătatea. Am încheiat aici lista mea de vorbitori, nu mai este nimeni. Atunci dau cuvântul comisiei. Domnule Bernd, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, stimaților membri, pentru comentarii și întrebări. Dați-mi voie să încep cu întrebarea doamnei Grostet în ce privește situația în statele membre. Consiliul este pe cale să decidă să nu obiecteze la aceste acte delegate privind criteriile în contextul regulamentului privind biocidele. Asta înseamnă că din partea Consiliului nu va exista obiecție față de intrarea în uh, vigoarea actului delegat adoptat de către Comisie. Începește impactul criteriilor propuse, articolul 19.4d, care stabilește o interdicție, începește vânzarea produselor biocide care au proprietăți de perturbator endocrin, vânzare către publicul general. Și am fost rugat să fiu foarte direct și voi încerca să o fac. Cred că întrebarea este motivată de aceeași clauză care a cauzat o, o obiecție săptămâna trecută și anume prevederea privind identificarea perturbatorilor endocrini în ce privește mediul și mai ales un grup foarte redus de organisme non-țintă. Așa cum am explicat deja săptămâna trecută și nu pot decât să repet astăzi, substanțele care trebuie să fie acoperite sunt cele care au un mod de acțiune intenționat față de sistemul endocrin al insectelor și sunt considerate ca fiind mai benefice în ce privește profilul de toxicitate general. Totuși, Articolul 19.4d uh, nu se referă la proprietățile de perturbator uh, endocrin pentru organismele țintă sau pentru cele non-țintă și e vorba și de substanțe cu un efect intenționat asupra organismelor țintă, care ar intra în prevederile acestei uh, clauze, la fel cum ar avea efecte perturbatoare și asupra organismelor non-țintă. Deci actul delegat a propus o prevedere specifică legată de organismele non-țintă, care nu schimbă. Deci articolul 904 se aplică complet și produse care conțin astfel de substanțe nu pot fi vândute publicului larg. Doamna Gerling și de asemenea doamna Delea au întrebat în legătură cu intențiile noastre de viitor, ce intenționăm să facem. Evident, asta depinde de ce se va întâmpla acum în Parlament cu aceste acte delegate și vom vedea care va fi soarta lor înainte de a face planuri sau angajamente și propuneri în ce privește criteriile legate de perturbatorii endocrini în contextul pesticidelor. Împărtășim uh, dorința menționată de uh, unii uh, vorbitori de, în, în legătură cu coerența și totul depinde de situația acestor acte delegate. Într-o perspectivă mai largă, perspectiva deja, Comisia a anunțat deja că va face o propunere de strategie reînnoită privind uh, perturbatorii endocrini, dar din nou suntem într-un stadiu timpuriu de reflexie și soarta acestor criterii și a celor legate de pesticide va avea un impact asupra acestor reflexii și împărtășim dorința uh, unor, privind unele criterii ad interim, atât pentru biocide cât și pesticide, care să fie aceste criterii care sunt considerate nepotrivite să fie înlocuite cu criterii uh, potrivite și corespunzătoare și doamna Dale și doamna Hazencap au spus că propunerea noastră este, după părerea lor, nepotrivită pentru că ar cere un nivel prea mare de uh, dovadă de test. Uh, cum am spus, noi nu suntem de acord. Noi considerăm că nivelul de dovadă necesar este absolut compatibil cu ce se cere pentru alte efecte uh, grave, cum ar fi carcinogenezitatea uh, și altele. Deci nu e necesar să avem întotdeauna date specific pentru substanța în chestiune și uh, rata de evidență și alte mijloace pot fi folosite. Această uh, afirmație care s-a făcut că acele criterii ar cere un nivel prea mare, prea ridicat de evidență, nu e prea mare, nu e fundamentată și experiența noastră cu implementarea criteriilor va arăta dacă lucrurile stau așa și de aceea am propus și cerințe de raportare și de revizuire cel mai târziu după șapte ani, dar evident am putea să le facem și mai, să le facem și mai devreme dacă dovezile arată că acesta, uh, acest lucru este necesar. Noi credem totuși că ce s-a propus uh, respectă cerințele pentru alte substanțe periculoase și ne va permite să atingem un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și mediului. Mulțumesc! Pentru că mai avem timp, uh, vă permit întrebări suplimentare. Văd că doamna Gudeland are o întrebare suplimentară. Mulțumesc, doamnă președinte. Asta e pentru noastră, de fapt. Aș vrea să mulțumesc uh, Comisiei pentru un răspuns foarte clar la întrebarea mea începește interdicția și faptul că aceasta va rămâne în vigoare. Aș vrea să întreb, să vă rog pe noastră ca președinte al acestei comisii să obțineți această promisiune în scris, scrind comisiei și să primim același răspuns clar pe care l-am primit și astăzi, dar să-l primim în scris. Asta ar fi rugămintea mea pentru noastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Guteland, am luat notă, mulțumesc comisiei, mulțumesc dragi colegi. Astăzi terminăm mai repede, dar e foarte bine. Ne revedem mâine dimineață la ora 9. Vă mulțumesc!